So, good afternoon everybody and welcome back. I realize that this... Bună ziua tuturor, bine ați revenit. Este prima reuniune a Comisiei Peti după uh, pauza de Crăciun. Așa că vă spun bine ați venit înapoi la Comisia Peti și la Parlamentul European. Sper că anul acesta va fi unul fructuos și foarte bun. Mai avem uh, patru reuniuni ale comisiei noastre înainte de uh, finalul acestei legislaturi, înainte de a începe campania electorală. Sperăm ca unii dintre noi să ne întoarcem după alegeri și uh, chiar dacă nu se va întâmpla așa, uh, tot vor fi niște câștigători cei care nu câștigă mandate pentru că își vor recâștiga libertatea. Deci fie câștigăm un nou mandat, fie ne recâștigăm libertatea. Haideți să ne concentrăm pe ordinea de zi de astăzi, care este foarte încărcată. Să vedem ce avem. Sunt două solicitări de modificări al ordinii de zi. Unul de amânare a punctului 21 la solicitarea petiționarului pentru că nu uh, poate veni la ședința aceasta din ianuarie și amânarea punctului 27 la solicitarea GUE. Sunteți de acord? Putem amâna aceste două puncte de pe ordinea de zi? Mulțumesc foarte mult! Ar fi foarte bine. Bine, Peter, ai cuvântul. Eh, Punct. Nu vrem să amânăm punctul 27 de pe ordinea de zi. Ne opunem eh, unei amânări. E punctul 27. 27, nu așa? 27. 27. 21? Îmi cer scuze. Da, astăzi eh, e un pic cam agitată ziua. Deci ne opunem amânării punctului 21. 21, nu-i așa? Ne opunem. Vrem să rămână pe ordinea de zi. Did I get it right? You'd like to keep I... Am înțeles bine, vreți să păstrăm 21, dar să amânăm 27. Am înțeles bine, da? Sau doriți să le amânăm pe amândouă? You like to postpone item? Doriți să amânăm punctul 21. You like to have it in... Doriți să rămână pe ordinea de zi punctul 21. Da. Să vă spun următorul lucru. Punctul 21 nu se cere a fi amânat de către un grup politic. Petiționarul nu poate veni. Trebuie să votăm pentru a clarifica situația. Cine dorește să amânăm punctul 21 pentru că nu poate fi prezent petiționarul? Verzii, FDD și cine dorește să discutăm acest punct chiar și în lipsa petiționarului. PPE. Haideți să numărăm voturile, prin urmare. Socialiștii nu votează. Repet votul pentru că nu a fost clar. Cine dorește să amânăm punctul 21, vă rog să ridicați mâna. S și D, GUE, Verzi și EFTD. Și cine dorește să păstrăm punctul 21 pe ordinea de zi, chiar dacă petiționarul nu este de față. PPE. Bine. Haideți să calculăm. you know what, I need to bring it to an electronic vote. Trebuie să verificăm electronic. Vă rog să pregătiți cartelele de vot. What Okay, so if you vote yes. Dacă votați da, votați pentru am amânare. Nu, deci cu butonul roșu, votați pentru prezența punctului pe ordinea de zi de azi. Deci votul este deschis. Mâine vreau să vă spun, de fapt. Nu azi. Și votul este deschis. Yes Let's see. Yeah, exactly. Okay, so we have voted 10 sunt pentru amânare și 8 împotriva amânării, deci punctul 21 este amânat. Trecem acum la punctul 27, vom face aceeași manevră. Punctul 27, GUE a cerut amânarea punctului 27, cei care sunt pentru amânare, vă rog să apăsați butonul verde. Cei care sunt pentru păstrarea punctului pe ordinea de zi, trebuie să apese butonul roșu. If you're in... Dacă sunteți pentru amânare, apăsați verde. Dacă vreți să discutăm azi, apăsați, sau mâine, apăsați verde, roșu, scuzați-mă. Hmm. It is then rejected because it's avem uh, egalitate, deci punctul rămâne pe ordinea de zi astăzi. Așa vom proceda. Dacă nu mai sunt alte obiecțiuni, vă rog să adoptăm ordinea de zi cu aceste modificări. Bun. Reuniunea, procesul verbal al reuniunii 27 noiembrie a fost transmis, nu sunt obiecțiuni, deci vom adopta acest proces verbal. Acum nu am anunțuri, voi face anunțuri mâine și pentru că nu sunt alte puncte înscrise la diverse, vom trece direct la vot. Trecem la vot în legătură cu implementarea cărții, Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene în cadrul instituțional european. După cum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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru. Doriți să verificăm numărul 10, amendamentul 10. Bine, deschidem votul electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35 pentru. Nu. Iertați-mă, devine cadu. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Trecem la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Compromisul 9 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 44. Închidem votul. Se adoptă. De acum încolo vă rog să ridicați mâinile. 45 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. Se adoptă pentru că PP-ul se abține. Amendamentul oral 47, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 49 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 52 devine caduc, 53 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 54 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri. N-am văzut foarte bine, nu e clar, cred că este respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Trecem la 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 66 pentru. Doreți să verificăm 64? Deschidem votul. 64. Votul este deschis. Închidem votul se adoptă. Diferența este de un vot. 66 66 pică, 67 îl votăm. Cine se pentru 67? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 devine caduc. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 74. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 79, bine, verificăm electronic, 78, votul este deschis. Votul este închis. A fost respins. 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A adoptat. Trecem la votul final pe marginea aviz, proiectului de aviz cu modificări. Votăm electronic și votul este deschis. Votul final. Votul este închis. Se adoptă. Nu cu o majoritate foarte amplă, însă a fost adoptat. Now, uh, those of you that, that have the intent... Aceia dintre dumneavoastră care doresc să părăsească sala pentru a merge la o altă reuniune sau pentru a bea o cafea sau a se plimba, vă rog să părăsiți sala în liniște ca să putem merge mai departe. Vă las câteva minute la dispoziție pentru aceasta. Okay, the petitioner is not here. No, no, exactly. Exactly, exactly. Nu este în sală petiționarul. Dragi prieteni, vă rog să mergem mai departe la petiția 0207 în legătură cu contaminarea plajei Whitburn din Regatul Unit. Petiționarul nu poate fi prezent din motive de sănătate. Îi transmitem uh, toate cele bune însănătoșire grabnică și am rugat-o pe doamna Jude Curtin Darling să citească declarația petiționarului pentru a-i face vocea petiționarului auzită. Aveți 5 minute cuvântul. Ce? Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cum spuneați dumneavoastră, din păcate, domnul uh, Rob Latimer nu poate să fie astăzi alături de noi uh, din cauza unei operații suferite la genunchi nu este încă suficient de mobil pentru a veni, uh, prin urmare uh, i-am transmis uh, urările noastre de bine. Plângerea inițială a fost adresată Comisiei în anul 2000. A existat o hotărâre în 2012 a Curții Europene de Justiție și până la urmă totul ține de capacitatea sistemului de canalizare din circumscripția mea. Uh, până la urmă, este vorba de deversarea uh, de uh, conținut din aceste scurgeri în, în mare. Îmi pare rău, Giul, spune doamna președinte, cred că nu se poate să continuăm în asemenea zgomot, deci oricine dorește să părăsească sala poate să o facă. Cine poate, poartă ședințe în sală, vă rog să le mutați în afara sălii pentru a putea să continuăm așa cum trebuie cu această petiție. Există un mare grup de vizitatori care ni se alătură, nu știu de unde veniți, cine sunteți, dar sunteți uh, bineveniți în cadrul Comisiei pentru Petiții. Jude, așadar, cred că acum poți să uh, vorbești. Da, voi uh, citi exact uh, ceea ce ne-a transmis uh, domnul Latimor, ceea ce m-a rugat să citesc în fața acestei comisii. Este vorba de un răspuns la răspunsul comisiei de pe 31 octombrie 2018. Comisia se bazează pe detalii de deversări furnizate de, de FRA, Agenția de Mediu din Northumbria Water, Lim, Northumbria Water Limited, adică 298, 298.380 de metri cub sau 298.380 de tone în 8 luni în 2018 aceste date, deși alarmante, trebuie puse sub semnul întrebării. Se presupune că astfel de descărcări au uh, rezultat de pe urma unor ploi masive sau a unor topiri de zăpadă, dar nu este vorba de a exista dovezi în acest sens. 2018 a fost unul dintre cei mai uh, secetoși ani uh, în regiunea noastră, adică cu 10% mai puțină ploaie în zona noastră decât de obicei și um, zăpadă doar de 6-10 cm timp de 5 zile. Deci se pare că um, se Uh, pierde din vedere modul în care acest sistem de canalizare uh, poate să facă față unor uh, evenimente meteorologice normale. Nu s-au înregistrat schimbări importante în ceea ce privește înregistrarea datelor, prin urmare aceste cifre nu sunt cele oferite Comisiei și nu pot fi luate în calcul ca fiind veridice se pare că ă, deversările sub 30 de minute nu sunt considerate a fi deversări. Având în vedere descărcările ă, stației de pompare din Whitburn ă, cu o rată de 3 metri cu pe secundă, practic o deversare de 25 de minute aduce la 4500 de tone de descărcări netratate, neînregistrate. În al doilea rând, răspunsul regatul Unit către Comisie spune că dacă se previzionează ploi, uh, practic compania de ape va elimina uh, conținutul uh, rezervorului până la 2000 de metri cubi. Asta înseamnă că 7000 de metri cubi pot să fie deversați în mai puțin de 30 de minute, din nou neînregistrați. Din experiența noastră, practic, există mult mai multe descărcări decât cele care sunt păstrate în, în documente și uh, consecința este prezenta uh, conținutului de canalizare pe uh, plajă și în apele uh, de coastă. Uh, lucrări de remediere nu au fost făcute așa cum trebuie și au fost uh, minime, adică a existat un mic baraj uh, uh, făcut pentru un tunel de intercepție pentru a uh, face față fluxurilor uh, de canalizare. Apoi, pompele cu care a fost echipată stația de pompare se asigură că uh, conținutul de canalizare este mărunțit, uh, foarte fin, uh, însă totuși uh, anumite obiecte rămân întregi și amenință viața marină din această regiune. S-a oferit dovezi comisiei la momentul în care era în derulare cu cazul în fața justiției, dar aceste dovezi nu au fost uh, complete și corecte. Uh, s-a ajuns uh, să avem un sistem inadecvat de tratare a apelor care nu poate trata așa cum trebuie apele uzate. Prin urmare, încă există deversări în mare. Comisia nu poate să analizeze, să investigeze situația pe cont propriu, însă nu poate să se bazeze doar pe datele oferite de um, inculpat, trebuie să încerce să obțină uh, dovezi independente. Oare Comisia a pus sub semnul întrebării informațiile pe durata uh, cazului din justiție? Uh, dacă ar fi făcut-o, nu ar fi trebuit să mă adresez eu acum Comisie pentru Petiții astăzi. Acum este absolut uh, imperativ uh, să existe o revizuire independentă uh, și completă a structurii sistemului de canalizare uh, existent uh, pentru a ne asigura că sistemul este adecvat scopului său și că există o capacitate de a gestiona încă 5.000 de case care acum acum sunt uh, uh, gata de a fi construite. Nu este adevărat, cum spune Comisia, că uh, toate acestea trebuie reglementate la nivel național, pentru că acest caz a ajuns în fața Curții Europene de Justiție și s-au făcut solicitări pentru îmbunătățirea sistemului de către această instanță. Nu a existat aceste îmbunătățiri, iar sistemul continuă să încalce directiva cu privire la tratarea apelor uzate, așa cum o face și sistemul Sunderland, care nu tratează toate fluxurile de canalizare. Acesta este conținutul pe care petiționarul l-ar fi prezentat în cadrul comisiei dacă ar fi putut să vină astăzi până aici. Mulțumesc. Uh, mulțumim, Jude. Spune doamna președinte, este unul din aceste uh, cazuri uh, care uh, ne-a fost supus atenție de la început și poate până la sfârșit. Oare uh, vom vedea uh, finalul acestui caz câtă vreme Marea Britanie încă mai este membru al Uniunii Europene? Ei bine, este vorba despre o petiție care vizează un drept pe care l-au toți cetățenii europeni și mă bucur că Robert Latimer și-a folosit dreptul de a se adresa prin această petiție Parlamentului European. Dau acum cuvântul Comisiei Europene Uh, doamna Ross sau Paul Spite. Aveți cuvântul. Comisia a primit uh, o copie în avans a acestei scrisori pe care uh, Comisia a citit-o pe ansamblu nu suntem uh, în dezacord cu domnul Latimer. Într-adevăr, îmbunătățirile aduse la, uh, la acest sistem nu au dus la uh, îmbunătățirea situației pe care am sperat-o noi sau chiar și Regatul Unit. Decizia curții a presupus că uh, am avut și un, o dezbatere cu Regatul Unit. Inițial nu uh, a considerat și Regatul Unit că e nevoie de îmbunătățiri în uh, acest uh, caz, însă după mai multe discuții s-au gândit că vor investi niște bani pentru a îmbunătăți sistemul de colectare din Whitman. Prin urmare, acest uh, caz este un uh, caz uh, pilot pe care l-a analizat comisia, am primit mai multe uh, plângeri, nu doar din partea domnului Latimer, ci din uh, partea altor regiuni din Marea Britanie și am înțeles că, deși Regatul Unit s-a descurcat destul de bine uh, în a construi stații de tratare apelor uzuale, uz, uzate, mă scuzați, totuși a ajuns să deverseze prea multe deșeuri în, în mare. În Whitman, Având în vedere argumentele domnului Latimer, a trebuit să așteptăm uh, până când uh, au ajuns să funcționeze îmbunătățirile, adică până la finele 2018, după care a trebuit să vedem dacă aceste îmbunătățiri au fost eficiente. A trebuit să așteptăm uh, însă datele legate de deversări. Aceste um, date au fost prezentate ca și plângere în fața noastră către domnul Latimer și au fost prezentate acum și în fața dumneavoastră. Se pare că, în ciuda îmbunătățirilor care sunt mai vaste decât afirmă domnul Latimer, Latimer, mai, mai mult decât un uh, baraj, uh, practic, uh, deversările încă sunt prea mari s-a încercat deconectarea uh, fluxurilor de suprafață de uh, întregul sistem, uh, dar în continuare uh, îmbunătățirile nu au fost atât de semnificative pe cât ne-am fi dorit. Prin urmare, principalii pași uh, de făcut pentru comisie um, vor fi să analizeze procedura de infringement, dacă este cazul sau nu. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna președinte, pentru o afirmație atât de clară. Deci uh, vă gândiți uh, la eventuale proceduri de infringement, de încălcare, dacă este cazul. Acum sunt gata să dau cuvântul um, eurodeputaților. Jude, acum în rolul său da, ce scuze că iau uh, cuvântul uh, uh, a doua oară, dar acum vorbesc în nume propriu. Salut această declarație a Comisiei. Um, este o poveste dureroasă, îndelungată. Cred că cu toții suntem de acord. Până la urmă, cred că trebuie să recunoaștem în public faptul că noi în uh, nord-est uh, am trecut de la o stare deplorabilă a calității apelor noastre la o zonă de frumusețe naturală deosebită, în mare măsură datorită legislației pentru protecția mediului a Uniunii Europene. Deci este clar că în ceea ce privește calitatea noastră de membru a Uniunii Europene, legislația de mediu mai ales, legislația cu privire la uh, ape, au fost vitale pentru a îmbunătăți calitatea apelor, a râurilor, a plajelor uh, și a dus la investiții în uh, stațiile noastre de tratare a apelor uzate. Însă trebuie să rămânem vigilenți, să nu facem pași înapoi. Sunt niște angajamente care au fost asumate de noi ca și stat membru și trebuie să ne asigurăm că ele sunt uh, aplicate așa cum trebuie. Aș dori uh, doar să îi mulțumesc lui uh, Bob Latimer și celor uh, implicați în multele campanii care au dus uh, la această legislație europeană de mediu, pentru că trebuie să fii încăpățânată ca și reprezentant al unor campanii locale pentru a putea să faci față unor interese mari ale companiilor. Trăiești practic într-o anumită regiune unde te confrunți cu niște probleme majore, cu blocaje și atunci atunci uh, tot demersul devine foarte uh, frustrant. Uh, domnul Latimer a înaintat o plângere în anul 2000 în legătură cu ceea ce se întâmpla acolo și principala sa preocupare atunci se lega de calitatea apei pe care nepoții săi sau copiii din regiune o foloseau pentru a înnota dincolo de stâncile din această regiune se vedeau uh, din locul unde uh, locuia dânsul uh, conducta de canalizare, deci puteau observa foarte bine dacă există scurgeri sau nu. Probabil și Comisia ar fi trebuit să viziteze regiunea, pentru că asta ar fi dat o nouă perspectivă uh, datelor uh, raportate uh, la nivel oficial în comparație cu ceea ce se putea vedea cu ochiul liber la nivel local, așa cum susțineau cei care făceau campanie la nivel local. A durat mulți ani până că ați ajuns în fața instanței europene și totul se uh, datorează și uh, lui Stephen Hughes, fostul eurodeputat pentru această uh, regiune influența s-a dus la preluarea acestui caz. Nu încercăm să eliminăm sau să neglijăm ceea ce s-a făcut până acum, însă ideea este că Northumbria Waters a avut 5 ani la dispoziție pentru a pune în aplicare uh, decizia Curții Europene de Justiție. S-au făcut niște lucrări uh, care sunt acum uh, dezbătute din perspectiva eficienței. Uh, ele au fost uh, uh, finalizate doar la finalul acestei perioade de 5 ani. Deci, uh, povestea este destul de complexă. Uneori, din această cauză sau din cauză că uh, oamenii la nivel local încă mai fac uh, poze ale deversărilor de pe plajă, pozează ceea ce se găsește pe stânci, sub stânci, se poate vedea impactul asupra vieții marine și așa mai departe. În acest uh, context pot să spun că regretul meu de eurodeputat este că n-am reușit să-i aduc pe toți cei implicați în acest caz la un loc pentru a încerca să găsim o soluție la situația aceasta. Însă aș ruga Comisia să încerce ei să aducă la un loc toți actorii interesați să uh, se implice în mod constructiv uh, într-o uh, discuție cu comunitatea locală și cu domnul uh, Latimer, pentru că ar fi tragic dacă am fi luptat pentru legislația de mediu europeană. Uh, ar fi tragic că avem acești uh, um, locuitori încăpățânați care își doreau uh, uh, această legislație aplicată în comunitățile noastre, după care uh, să le trădăm încrederea și să vedem că legislația pe care și-au dorit-o nu are impactul uh, pe care l-așteptau la fața locului. Apoi aș dori să reiterez un aspect menționat de domnul Latimă și anume că există o dispută legată de datele cu privire la uh, deversări, numărul lor și apoi calitatea uh, apelor și datele care vizează uh, calitatea apei. Uh, prin urmare, încurajez Comisia să recunoască uh, în baza uh, limitărilor la care este supusă uh, că este nevoie de date obținute independent în legătură cu aceste devestări pentru a se vedea exact care este situația la fața locului. Și aș dori să vă reamintesc că, că speranța mea este ca până la urmă Uh, să se înțeleagă că pentru noi, uh, în regiunea noastră, este foarte uh, valoroasă prezența în Uniunea Europeană. Și ne dorim că, dacă va exista un acord, să există o perioadă de tranziție în care să rămânem stat membru care să respecte toate aceste reguli ale Uniunii Europene. Noi, mi-aș dori ca protecția mediului pe termen lung să fie asigurată. Așadar, Nu putem lua piciorul de pe accelerație în ceea ce privește aceste demersuri, chiar și în cazul uh, Brexitului. Ne dorim ca aceste legi să fie puse în aplicare. Doar așa putem reconstrui încrederea în anumite zone care uh, uh, au comunități extrem de uh, cinice, uh, de critice sau de sceptice legate uh, de ceea ce se întâmplă uh, în Uniunea Europeană în astfel de comunități e nevoie de o astfel de intervenție. Mulțumesc. Mulțumim, Jude. Spune, doamnă președinte, da, sentimente amestecate, înțeleg foarte bine. Oamenii uh, nu înțeleg exact uh, ce uh, au de pierdut, că nu vor mai putea beneficia de această protecție oferită mediului de către Uniunea Europeană. Peter Iar. Ja, also, <clears throat> äh, în cazul acestei petiții, um, dovezile sunt clare. Eu aș zice să păstrăm uh, deschis această petiție. Rugămintea mea este că, având în vedere că această petiție vine din Marea Britanie și nimeni nu știe exact ce se va întâmpla în următoarele luni, nimeni nu știe ce se va întâmpla până pe 29 martie sau nu se va întâmpla Nu vreau să lăsăm uh, petente impresia că Marea Britanie e deja afară și noi nu mai facem nimic. Vreau să încurajez pe colegi să discutăm cel puțin despre această petiție. Propun uh, să recurgem la procedura obișnuită și comisia să-și continuă cu activitatea ca până acum și poate că în următoarele săptămâni vom uh, avea o, o vom putea constata cu surpriză că putem să dăm într-adevăr o mână de ajutor pe Mulțumesc foarte mult, Jude. Cred că poți să fii de acord cu mine că... A, da, și domnul Terica Bras. Foarte succint. Sunt absolut de acord cu Jude. I think that an European... Și cu cele spuse de ea, eu cred că este un uh, subiect de importanță europeană. Există aspecte tehnice importante care trebuie soluționate. De altfel, e interesant să constatăm că există o serie de plângeri, nu doar cea din partea domnului Latimer, care arată că lucrurile sunt cât se poate de clare, fără echivoc. Cred că trebuie să sprijinim comisia dacă inițiază procedura de încălcare și ar trebui să-l sprijinim pe domnul Latimer în solicitările dumnealui, care sunt corecte, echitabile și adecvate. Eu sunt cât se poate de în favoarea petiționarului. Da. Um, haideți să procedăm în următorul fel. Lăsăm petiția deschisă, așteptăm Comisia să fie informată, să ia legătura cu autoritățile britanice referitor la felul în care gestionează volumurile de deversări înregistrate, cred că ar trebui să trimitem și o scrisoare autorităților britanice din partea comisiei noastre pentru a menține deschis interesul la, asupra acestui subiect și pentru a le atrage atenția că îi uh, urmărim, uh, că suntem atenți la felul în care gestionează tratarea apelor uzate. Comisia se bucură de aprecierea noastră, sperăm să continue tot așa și cu cât se reușește remedierea cât mai repede a acestui subiect, cu atât mai bine. Și urăm domnului Latimer sănătoșire gramnică. Mulțumesc foarte mult. Haideți să trecem la următorul punct. E vorba de continuarea unei misiuni pe teren în Galicia care a avut loc, fie că vă vine să credeți sau nu, în 2013 înainte chiar de începerea acestui mandat. Eu nu eram membra acestei comisii, cu toate acestea, această misiune s-a organizat, s-au emis o serie de recomandări după aceea și cred că ar trebui să scoatem în evidență care au fost recomandările comisiei de atunci și concluziile la care a ajuns misiunea pe teren, dau cuvântul înainte de toate petenților. E vorba de domnii Reghera Gomez și Canosa Entonado. Aveți 4-5 minute fiecare, cu cât mai succint, cu atât mai bine. Hola, buenas tardes. En principio, agradecer esta... Bună seara! Vă reamintesc această problemă a dragării estuarului Oburgo, care cred că este o problemă pe care toată lumea deja o cunoaște, care datează de 5 ani. Estuarul uh, Burgo din A Coruña s-a caracterizat întotdeauna ca fiind un estuar cu mare capacitate de producție de crustacee, așa cum au arătat anii 90. Atunci existau aproape 2167 de producători de crustacee înregistrați. Astăzi acest colectiv uh, a fost uh, redus în mod considerabil uh, de pe urma poluării. O poluare provocată de nenumăratele deversări necontrolate, atât de origine urbană cât și industrială. E vorba de întreprinderi precum abatorul Fricosa, fabrica de uleiuri uh, Bunhe, fabrica de îngrășăminte Cross, punuri la Toha și așa mai departe, care timp de 30 de ani au ajuns în estuar platforma noastră a luptat uh, ani îndelungați și drept consecință ne-am văzut obligați să atragem atenția acestei instituții asupra lipsei de inițiativă de care au dat dovadă guvernele locale, autonomice și chiar guvernul Spaniei în fața acestei probleme socioeconomice și de mediu. Denunțul nostru se baza pe următoarele aspecte cadrul european normativ referitor la calitatea apelor de îmbăiere care a fost uh, îmbunătățită în urma diferitelor inițiative de colectare a apelor uzate care au fost trimise prin pompare stației de epurare din Benz care a început să funcționeze în 2015 și unde sunt uh, epurate apele. În al doilea rând, cadrul european referitor la calitatea apelor pentru cultivarea de uh, Uh, crustacee. După cum spuneam mai devreme, calitatea apei s-a îmbunătățit. Însă asta nu implică neapărat că s-ar fi rezolvat uh, problema uh, provocată de nenumăratele deversări necontrolate în estuarul nostru. E vorba de 300 de mii de metri cubici de noroi toxic care s-au depozitat pe fundul marin. Raportul care s-a adoptat în această instituție în urma vizitei realizate în 2013 solicita guvernului Spaniei să nu precupețească niciun efort pentru a încuraja regenerarea, regenerarea integrală a estuarului Burgo. E adevărat că guvernul Spaniei a redactat un proiect de regenerare de plină a estuarului, dar e de asemenea adevărat că au trecut 5 ani de când a solicitat guvernului spaniol să demareze cât se poate de repede um, eforturile necesare în vederea acestui obiectiv. Cu toate acestea, acest proiect încă nu a fost finalizat și se pare că nici nu există posibilitatea ca acesta să fie aprobat pe termen scurt sau mediu și astfel încât guvernul spaniol să poată realiza eforturile necesare pentru ca estuarul nostru să fie în sfârșit uh, liber de toate aceste elemente contaminante care dăunează faunei, florei și uh, celor care lucrează în regiune. Vă reamintesc că în 2012 un uh, adolescent a murit uh, după ce a rămas uh, blocat în aceste noroaie toxice și i-a fost imposibil să iasă de acolo. Din cauza lipsei de voință politică a guvernului spaniol, ne-am văzut nevoiți să ne prezentăm încă o dată aici reprezentând uh, peste, 600 de, peste cei 600 de mii de locuitori uh, din regiunea metropolitană a Corunia, sperăm că dumneavoastră, prin raportul pe care îl, îl veți redacta, pe care l-ați redactat și aprobat, să încurajați statul spaniol să uh, dea curs măsurilor necesare pentru a recupera acest spațiu. Mulțumesc foarte mult, domnule Canosa Entonado. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bună ziua. Mulțumim Comisiei pentru că ne permite să intervenim uh, în uh, acest Parlament în legătură cu platforma pentru apărarea estorului din Bigo. Vrem să vă aducem la cunoștință cum este distribuită populația din estorul Vigo din 410.800 de uh, locuitori, principala vânjol oraș uh, are cam 300.000 de persoane, Cangazo 26.000, Moania 19.400, Nigran 17.700, Baiona 12.100, Sotomayor 7.000 și Bilavoa 6.000, Redondela 29.000. Pe al doilea slide vrem să vă arătăm uh, punctele cele mai importante ale devărsărilor în întregul estuar, care nu sunt singurele, vrem să clarificăm faptul că nu este vorba de singurele puncte de devărsare, ci cele mai importante doar. Pe al treilea slide vedeți mai multe puncte de devărsare, dar nu sunt toate, sunt doar câteva dintre cele care au apărut în ultima vreme. Noi, ca platformă, comparăm cu fotografii acum 10 ani și vă spun că sunt exact aceleași ca și acum 10 ani. Deci măsurile care s-au luat sau care s-au propus de către comisie, de către Comisia PETI, nu au fost implementate în mod eficient. Prin urmare, problemele continuă legate de uh, calitatea apei din estuarul Vigo. E vorba de o apă de care au depins de-a lungul uh, timpului vreo 15.000 de locuri de muncă între cei care uh, produc fructe de mare și pescari. Um, sunt afectați și acestea se datorează schimbărilor climatice și calității apelor E adevărat, s-a construit în Vigo o nouă stație de epurare a apelor, care în principiu are o um, capacitate, din câte ni se spune, de 800 de mii de locuitori. Iar orașul Vigo are vreo 300 de mii de locuitori. Bine, Problema este că atunci când s-a creat planul pentru această stație de epurare, nu s-a ținut cont de ce era acolo înainte de această stație de epurare, adică sistemul de canalizare care duce apa la stația de epurare. Nu s-a ținut cont de acest lucru, în ciuda faptului că platforma noastră a atras atenția în toate modurile posibile administrațiilor implicate, cum că este o problemă pentru că nu există niciun fel de stație de epurare capabilă să epureze totul, pentru că nu există conducte separate pentru apa pluvială și pentru uh, apa uzată de canalizare și de la uh, toalete. Sunt foarte, foarte multe, o infinitate de râuri subterane care înainte se scurgeau în estuar și acum sunt uh, în acele conducte. Nu există vreo stație de epurare care să fie capabilă să epureze tot acest volum de apă. Această stație de epurare are o capacitate de intrare de 12 metri cub pe secundă are un debit mediu de intrare de 2,6 metri cub pe secundă, deci uh, are un transmisător care, după uh, ce epurează apa, ar trebui să, să o trimită în centrul estuarului, dar acesta are o capacitate de evacuare de 8 metri cub pe secundă. Deci ce se întâmplă uh, în cazul în care stația de epurare ar putea epura 12 metri cubi? Ce se întâmplă uh, cu cei 4 metri cubi care sunt diferența între capacitatea de evacuare și capacitatea de depurare. Când plouă, apa care intră în conducte crește ca volum de vreo 20-60 de ori. Deci um, debitul normal crește de 20-60 de ori. Cei 12 metri cubi se pot transforma în 80 sau 60 în funcție de cantitatea de apă sau chiar mai mult. Spunem acest lucru pentru ca dumneavoastră să țineți cont de toate aceste aspecte. Următorul slide. Vreau să sublinieze cum sunt uh, puțurile de pompare. E vorba de puțuri în care se pompează apa către stația de epurare. Pe întreaga coastă din Vigo există 5 astfel de puncte uh, care se deschid atunci când uh, este uh, multă apă și se varsă direct în mare. Următorul slide, știu că am uh, prea puțin timp la dispoziție, aici se vede impactul social al acestor devărsări. Aș putea să vă prezint o infinitate de astfel de documente. ar fi, uh, v-aș crea multe probleme dacă le-ați uh, vedea pe toate. V-ați simți copleșiți. În următorul slide vrem să facem apel la toată lumea, pentru că tot ce vedeți în aceste imagini este uh, fauna din estuarul Vigo. Dacă dorim să o păstrăm, trebuie să epurăm așa cum trebuie toate apele reziduale, altfel totul va dispărea. Vrem să facem apel, aceasta este platforma noastră uh, și vrem să vă explicăm că noi ca platformă ne implicăm foarte mult în uh, conservarea estuarului. Vă cerem și sperăm ca dumneavoastră să vă implicați la fel de mult și să cereți legatului Spaniei și administrațiilor să respecte directiva cadru privind uh, calitatea apelor. Mulțumesc! Uh, European Commission, uh, Mr. Fernando. Mulțumesc. Acum așteptăm cu mare interes răspunsul reprezentantului Comisiei, domnul Fernando Gomes. Vă rog, aveți cuvântul. Gracias, señora presidente. Eh, la Comisión a tomado buena nota y agradece a los Mulțumesc foarte mult. Comisia a luat notă de intervenția petenților. Vom analiza această intervenție și eh, această informație și orice altă informație suplimentară care ne va parveni pentru a vedea dacă în continuare se înregistrează o încălcare a obligațiilor care îi revin uh, regatului Spaniei în virtutea obligațiilor uh, din uh, tratate. Comisia se află la dispoziția comisiei dumneavoastră pentru a vă furniza orice informații pe care le-ați putea considera necesare. Mulțumesc! Membrii au cuvântul, Ana Miranda înainte de toate. Eh, Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte. Astăzi e o zi importantă pentru estuarele din Galicia, mai ales după ce în 2013 această comisie a efectuat o vizită în acea regiune, în țara noastră. Iată de ce vreau să încep prin a mulțumi tuturor acelora care au sprijinit redeschiderea acestei petiții, mai ales eh, pentru că s-a comunicat această decizie în luna noiembrie pentru ca petenții să poată fi prezenți astăzi aici. E vorba de redeschiderea unui dosar foarte important privind destoarele din Galicia, un raport care a avut uh, un impact considerabil în țara mea și vreau să salut în mod deosebit o persoană importantă prezentă astăzi aici, David Lone, care la vremea respectivă era secretarul de unitate și care ne-a însoțit în această vizită, în acea vizită de atunci. Uh, E vorba de o problemă care afectează mii de cetățeni din țara mea. În acest raport pe care l-am aici, aici în mână, aceste hârtii, am uh, participat la delegație mai mulți membri, însoțindu-i pe domnii Bulan Wilström și pe doamna Tatiana Țanoca, care au fost raportorii atunci. Raportul a venit cu o serie de recomandări importante pentru um, reabilitarea estuarelor, punând accentul pe acele proiecte menite să vină în ajutorul recondiționării ambientale a zonei. Aș dori să salut reprezentanții regiunii respective cu care am colaborat din 2013. În 2015, 2016, 2017, 2018 ne-au transmis informații din cauza faptului că nu s-au finalizat activitățile a existat o îngrijorare considerabilă. Trebuie să vedem ce s-a îndeplinit și ce nu. O mare parte a, recomandările, a recomandărilor din acest raport nu s-au realizat. Iată de ce cred că trebuie să facem această trecere în revistă. În acești ani statul nu a investit suficient, nici guvernul regional din Galicia pentru a realiza reabilitarea completă a estuarului, mai ales în Burgo, Corunia și Vigo. Este absolut important ca um, să se înțeleagă că reabilitarea acestei uh, zone este importantă pentru conservarea mediului înconjurător, mai ales pentru sectorul pescuitului. Însă în anii care au trecut de la vizita realizată de comisia noastră, am constatat cum în anumite regiuni locurile de muncă s-au diminuat tocmai pentru că nu s-a făcut uh, reabilitarea de mediu. Dacă guvernul ar fi realizat una din recomandările din raport, de pildă, construirea unei noi uh, centrale de, unei noi uh, stații de epurare, nu ne-am fi aflat în această situație. În plus, în ceea ce privește estuarul Burgo, problemele continuă să existe. Avem o a doua șansă cu uh, noul guvern, pentru că, e clar, guvernul anterior nu a făcut nimic. Avem acum posibilitatea să eliminăm noroile toxice și să îmbunătățim calitatea apei din estuar. Să nu uităm că în pericol sunt și noile fonduri structurale de care am discutat aici în Parlament și să nu uităm de faptul că Comisia știe foarte bine că există o procedură deschisă de încălcare împotriva statului spaniol referitor la procedura de reabilitare de mediu. Aș dori să mulțumesc acelora care au sprijinit redeschiderea acestui dosar și membrilor care au uh, sprijinit uh, această inițiativă, toate grupurile fără, cu excepția unuia, grupul care de altfel la vremea respectivă s au opus și raportului, cu toate acestea, credem că este o ocazie oportună pentru a redeschide dosarul într-un context politic diferit și ni se pare important să ascultăm pe petenții. Ei au venit aici pentru că există o stare de frustrare reală. În urma delegației uh, care s-a deplasat în Galicia, au constatat că au trecut 5 ani și nu s-a îndeplinit nici măcar o recomandare, aproape niciuna. Prin urmare, în uh, temeiul directivă cadru ape, apă, credem că trebuie să facem o monitorizare a acestei situații pentru a cere dragarea estuarului uh, Burga, Burgo, reabilitarea de mediu a estuarului Vigo și pentru a cere statului spaniol să respecte normele directivei cadru apă. Aș dori să mai fac câteva observații dacă mai există timp, după intervențiile celorlaltor membri. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Blanco. Mulțumesc foarte mult, domnul Blanco. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun venit uh, concetățenilor din Galicia. Într-adevăr, chiar dacă nu eram uh, membru la cea dată a Parlamentului European, în 2013, uh, în urma unei misiuni, s-a redactat uh, un raport care includea o serie de recomandări. Am avut ocazia să le citesc. Um, recomandări care vizau Vigo, Reganosa și Inferol. Recomandări care se regăseau în acel raport și în ceea ce privește estuarul Oburgo. Cinci ani mai târziu, un proiect de asemenea amploare nu poate fi schimbat de pe o zi pe alta, pentru că chiar dacă s-ar fi aplicat aceste recomandări în totalitatea lor, regenerarea nu s-ar fi produs de pe o zi pe alta. Așa că avem în fața noastră o situație cu lumini și umbre dacă, chiar dacă nu s-a respectat uh, termenul limită stabilit pentru intrarea în vigoare a stației de purare prevăzut pentru 31 decembrie 2015, totuși aceasta funcționează din aprilie anul trecut. După cum s-a spus, datorită și finanțării europene, are o instalație menită să, care poate să trateze apele reziduale a unei comunități de 800.000 de de locuitori și care poate evita deversările în estuar în timpul episoadelor de ploi uh, puternice. Am ascultat intervenția reprezentantului platformei cetățenești, a făcut o serie de constatări tehnice, poate pentru că e expert, eu sunt mai modest, nu pot să fac constatări tehnice, însă inginierii care au conceput și planificat o operă de asemenea amploare uh, dotat de un buget solid, au efectuat uh, această activitate uh, respectând toate criteriile tehnice adecvate provocării cu care se confruntau. Nu știu dacă dumneavoastră puteți veni cu completări uh, pe baza experienței sau cunoștințelor dumneavoastră tehnice. Dacă da, poate ar fi bine să le trimiteți ministerului, pentru că, oricum, repet, uh, un proiect de asemenea amploare are nevoie de timp. În ce privește Fenosa, eu am uh, obligația de a aminti, îmi cer scuze, Reganosa, pentru că raportul redactat vorbea și de Reganosa, scoate în evidență necesitatea unui dialog uh, constant cu reprezentanții societății civile și monitorizarea inițiativelor. Cinci ani mai târziu Reganosa publică un raport anual pe pagina sa de internet referitoare la, între altele, aspectele ce țin de ocuparea forței de muncă și funcționarea stației de epurare, un raport anual referitor la respectarea standardelor europene și are întâlniri frecvente cu reprezentanții asociațiilor uh, din regiune a promovat de asemenea acorduri de mediu, printre care unul în 2018 pentru regenerarea mediului, la care au uh, participat și crescătorii de crustacee din Ferol. În ceea ce privește estuarul Burgo, este în continuare nevoie de eforturi suplimentare pentru a frâna degradarea estuarului. E o abordare cu care sunt absolut de acord. În urma unei situații de stagnare, schimbul de guvern realizat în Spania și prezentarea noului buget general bat în lemn să se aprobe, pentru că dacă nu există buget și nu se vor uh, uh, vota, nu se va vota proiectul general de buget, înainte nu era nimica. Dar dacă nu, uh, draga Ana Miranda, nu se adoptă bugetul, eu te-am respectat tu vrei să fii întotdeauna protagonista și atunci vrei să-i întrerupi pe ceilalți, dar și eu lucrez, și eu lucrez. Dacă facem o evaluare a muncii, putem vedea cine a fost mai prezent în Parlament. Eu cred că, sincer, am fost mai prezent decât tine. Doamna președinte, cred că trebuie să intervin. Doamnă președinte, se pare că nu da, tot eu sunt cea care deține autoritatea supremă în această sală, spune doamna președinte, și vă rog pe amândoi să vă, încadrezi în, să vă încadrați în timp. Ați avut cuvântul, doamna Miranda, și ați uh, avut o intervenție destul de lungă acum. Domnul Lopez este cel care are cuvântul. Și domnul Lopez a abordat petiția, însă nu vă rosiți energia cu colegii. Această comisie se transformă acum într-o farsă spaniolă și nu ne dorim acest lucru. Doamnă președintă, dacă am făcut anumite remarce pentru că am fost uh, atacat, dumneavoastră ar fi trebuit să mă apărați în loc să mă atacați. Repet, după um, o perioadă de stagnare, prin schimbul de guvern și prin uh, prezentarea proiectului de buget și întâlnirea de săptămâna trecută cu secretarul de stat uh, pentru mediul înconjurător cu reprezentanții administrației din Galicia, ne Uh, permit să ne gândim la o posibilă soluție la problema estuarului. Pentru că până ziua de astăzi nu s-a supus la licitație proiectul pentru dragarea estuarului. Noul guvern a început să ia pași în acest sens. A alocat 8 milioane de euro în acest sens și în plus, la întâlnirea de săptămâna trecută, s-a discutat despre posibilitatea de a realoca 24 de milioane de euro din fondurile comunitare pentru a cofinanța măsurile de dragare. Vorbim de realocarea a 24 de milioane de euro suplimentare pe lângă cele 8 milioane prevăzute în buget, buget care în continuare așteaptă să fie aprobat. Guvernul intenționează să scoate la licitație și să aloce acest proiect pentru ca estuarul să fie uh, reamenajat în 2020. Acum, într-adevăr că uh, există posibilitatea, se întrevede posibilitatea reală pentru soluționarea problemei estuarului. To, to actually have a, put a deadline because... Trebuie să punem uh, o limită pentru că nu mai avem prea mult timp. Rosa aras și apoi Eleonora. Dar iertați-mă, mai întâi domnul Mian. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dar Sper să fiți flexibilă, pentru că ți-a avut atâta generozitate față de cei care uh, au vorbit înaintea mea. Nu știu de ce trebuie să-mi reduceți mie intervenția la două minute. Vă cer flexibilitate și un tratament egal. Acesta fiind spuse, eu uh, sunt, am făcut parte în 2013 din delegația Comisiei PETI și am un angajament personal și politic față de uh, Um, calitatea apei râurilor. Dar cred că primăriile, cât și autoritățile spaniole și uh, din Galicia uh, și-au făcut uh, angajamente, iar dacă tragem linia, evoluție din ultimii ani sunt pozitive. Zonele producătoare de scoici și moluște s-au îmbunătățit semnificativ în ultimii 10 ani. Înainte erau cam la 1-2%, dar acum au vreo 20%. Uh, din, uh, în acea zonă. Iar zona C, care um, este zona cea mai, uh, cu situația cea mai tristă, um, are un procent de 6%. Eu cred că evaluarea este pozitivă, desigur, mai sunt lucruri de făcut, însă nu putem nega ce s-a făcut până acum. În privința esorului Burgo, E adevărat, trebuie să uh, eliminăm noroiul toxic, însă nu se poate face de pe o zi pe alta. Este nevoie de studii de impact. Și așa cum a spus și domnul Blanco acum câteva minute, cred că marțea trecută a avut loc o reuniune importantă în care uh, guvernul autonom și guvernul central au uh, stabilit un buget pentru golirea estuarului respectiv. Desigur, e vorba și de extinderea stației de epurare, de introducerea unui plan de regenerare al estuarului. Iar în 2018 uh, s-a verificat uh, cum funcționează um, instalația atât în um, perioade uscate cât și în perioade de ploaie. Deci, în primul rând, trebuie să facă dragarea noroiului. Nu putem nega importanța enormă a stației de epurare. E vorba de una dintre lucrările hidraulice cele mai importante care s-au făcut în Europa în ultimii ani. Este cea mai mare stație de epurare din Spania. S-au investit peste 200 de milioane de euro și cu fonduri europene și cred că prin 2017 s-a pus în um, aplicare. Este o, epocă, este o lucrare faraonică uh, și echilibrul um, și evoluția din ultimii ani, um, ultimilor ani nu poate fi decât pozitivă. E adevărat, mai trebuie să lubrizat estuarul și trebuie să se uh, dreneze uh, nămolul, însă s-au făcut uh, multe progrese. Eu nu evaluez atât de negativ lucrurile. Salubrizarea apelor nu se poate improviza și nu se poate face în câțiva anișori. E vorba de lucrări foarte ample, dar nu există paralizie nici la nivelul administrației autonome, pentru că Consiliul, Guvernul Central uh, din Galicia și-a luat un angajament foarte ferm, ca și Guvernul Central. E adevărat, încă nu s-au drenat uh, noroaiele, dar s-au făcut progrese evidente, ele există și uh, la fel se întâmplă cu toate apele din Galicia. Mulțumesc! Mulțumesc. Suntem foarte, foarte presați de timp, de aceea vă rog, dragi colegi, să nu repetați uh, ce au spus colegii înaintea dumneavoastră. Rost, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, toate administrațiile și mai ales guvernul autonom uh, încă uh, cu mulți ani în urmă s-au angajat să îmbunătățească și să păstreze calitatea apelor și contribuie la salubrizarea tuturor apelor uh, în mod eficient, făcând foarte multe investiții în toate domeniile. În 2009, 67% uh, din ape nu erau curate și acum peste 75% din ape sunt în condiții foarte bune. Prin urmare, putem spune că s-au făcut îmbunătățiri uh, de peste 10 puncte din 2009 până în ziua de azi, în, de îmbunătățire în calitatea apelor. În privința Storli Burgo, spun ce a spus și domnul Milian, s-au investit peste 200 de mile, 200 um, de milioane de euro cu fonduri uh, comunitare, dar nu numai, și statul și uh, guvernul otomon și primăriile a, au uh, participat. Și așa cum a spus Pepe Blanco, zona are 800, are stația de epurare, deservește și poate deservi apele reziduale 800 de mii de locuitori. Comisia arată că lucrurile decurg bine și că nu se mai monitorizează pentru că se implementează directivele comunitare. În ceea ce privește estuarul din Burgo, că mai devreme am vorbit despre cea de la Vigo, s-au făcut multe, nu există deloc paralizie sau uh, mărit um, colectorii, uh, conductele de transmitere, de transport de apă către estuar, s-au făcut mai multe, uh, s-au luat mai multe măsuri de salubrizare, deși, desigur, mai sunt multe de făcut. Nu a existat în niciun caz uh, o lipsă de activitate. Administrațiile s-au angajat și pe 15 ianuarie a avut loc o reuniune între Ministerul Tranției Ecologice și mai multe alte ministere și guvernul autonom um, la Santiago și se va face o investiție de 45 de milioane de euro. Deci misiunea a fost fructuoasă, nu e vorba de un subiect politic. Dacă politizăm uh, acest, acest subiect, uh, greșim. Mediul înconjurător este al tuturor, nu este al lui Paco sau al Anei Miranda și nici al meu. Nu ajutăm mesoarul dacă facem asta. Trebuie să lucrăm în fiecare zi um, dând curs angajamentelor guvernului automat și guvernului spaniol, mai puțină politică și mai, mai multă muncă concretă. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și pentru că ați respectat timpul de vorbire, Leonora. Am să fiu foarte succintă. Doream să intervin referitor la aceste petiții pentru a sprijini solicitările petenților și să o sprijin pe colega Ana Miranda și să sprijin raportul pe care Comisia PETI l-a realizat în urmă cu acum 5 ani. Cred că este deosebit de important rolul petenților în a continua să atragă atenția opiniei publice în această dezbatere referitor la aplicarea corectă a regulilor europene. Ei sunt uh, cei care veghează la fața locului la respectarea normelor europene. Deci pot juca un rol important uh, pentru ca statul membru să respecte în cele din urmă cadrul normativ european. Eu cred că pașii făcuți uh, s-au realizat mult prea încet pentru că au trecut atât de mulți ani și încă e nevoie uh, să se dea un imbold suplimentar pentru că pur și simplu cetățenii merită și din păcate acest subiect nu a beneficiat de atenția cuvenită. Tema, subiectul apelor este un subiect nu doar în Spania, ci și în țara mea foarte important și este cu atât mai important să protejăm resursele hidrice. Mistruf, Mitrofanops. Mulțumesc, domnul Mitrofanos. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum uh, cinci ani, doamna Jano, ca predecesoarea mea, a luat parte la misiunea de informare din regiunea Vigo. Când s-a întors, am discutat rezultatele acestei misiuni și a spus, amintiți-vă trei chestiuni. În primul rând, am descoperit, am văzut cu ochii mei că oamenii din zonă sunt foarte activi pentru a-și promova interesele și recurg la Comisia PETI din Parlamentul European. Ei reprezintă un bun exemplu de urmat pentru toți, pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. În al doilea rând, este foarte bine că Uniunea Europeană are standarde atât de înalte de protecție a mediului. Aceste standarde, dacă sunt implementate, pot schimba viața tuturor cetățenilor europeni și, în al treilea rând, veți și vom vedea în următorii ani um, care sunt uh, consecințele acestor anchete. Comisia PETI a închetat acest caz și vom motiva guvernul spaniol central și autoritățile locale să soluționeze aceste probleme de mediu din regiune. Astăzi, însă, după 5 ani, nu sunt încă rezolvate aceste probleme. Încă se mai vorbește despre coastă și despre calitatea apelor. Eu susțin societatea civilă din această regiune și pe petiționari pentru activitățile lor și cred că tot trebuie să solicităm Comisiei Europene să ia măsuri concrete pentru a se asigura că soluția găsită va promova interesele și va respecta drepturile cetățenilor din zonă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Terica vrea să are cuvântul. Foarte pe scurt, nu voi repeta nimic, doar un minut. Eu vreau să sprijin și sprijin uh, cauza petiționarilor și estuarelor din Galicia, pentru că mi se pare incredibil um, cât de rea este situația. S-a um, întârziat mult, e adevărat, dar se pare că lucrurile sunt pe calea cea bună. Am un singur dubiu. Comisia pare să își manifeste interesul, dar pare în același timp să nu știe nimic. Mie mi s-a părut că Comisia spune, nu, nu știm nimic, așteptăm să ni se furnizeze informații. Și cum întotdeauna comisia este cea care vine aici cu foarte multe informații, sunt surprins de această poziție. Poate că n-am înțeles eu bine, nu? Dar uh, așa am avut impresia că a spus comisia, că nu are informații. Mulțumesc. Interesantă concluzie. Am uh, ajuns la sfârșitul listei de vorbitori voi da cuvântul încă o dată, foarte pe scurt, petiționarilor pentru uh, comentarii foarte scurte, câte un minut fiecare. Aveți cuvântul, domnilor. Datele pe care le dăm, uh, le dăm pentru că tehnicii, uh, tehnicienii care au construit uh, stația de epurare din Lagares și cei care au construit-o și au dat-o drept finalizată, un an mai târziu au recunoscut, pentru că i-am întrebat, ne-au recunoscut că ei nu au făcut absolut nimic și nu aveau nicio legătură cu transportarea apelor până la stația de epurare. Spuneau că nu ține de competențele lor. Deci nu s-a făcut nimic și nu s-a ținut cont de uh, aceste conducte. E adevărat, stația de epurare poate desări 800.000 de locuitori. Dacă lucrurile ar fi bine, în Vigo, ea ar fi foarte utilă. Uh, dar nu este așa. Le mulțumesc uh, celor de la Comisia PETI și în numea colegilor mei, le mulțumesc pentru că ne-ați oferit această uh, ocazie. Vreau să clarificăm câteva lucruri. Pentru noi este clar că pentru a soluționa o problemă este <laughs> necesară recunoașterea existenței acesteia. Dacă nu o recunoaștem, niciodată nu vom rezolva. Asta fac acum trebuie să o mărturisesc cu tristețe reprezentanții administrației în Spania atât la nivel central, cât și autonom, cât și local. De aceea mulțumim Comisiei Europene că ia măsuri și că nu obligă, pentru că nu poate, dar că face ceva. N-am fi aici dacă în Spania ne-ar băga cineva în seamă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doriți să luați și dumneavoastră cuvântul? Foarte pe scurt, vă rog. Sunt de acord cu ce a spus uh, colegul meu înainte. Vreau să subliniez faptul că că ne simțim uh, fără apărare. A trebuit să venim până aici, să solicităm sprijinul și protecția dumneavoastră. Repet că mi se pare excesiv, indiferent de nivelul uh, lucrărilor, să treacă 5 ani. Au trecut 5 ani, timp suficient, poate prea mult, pentru a drena estuarul Burgo. Pentru că eu despre asta am venit să vă vorbesc aici. Dacă Dumnezeu uh, iubește viitorul, va demonstra acest lucru. Pentru că fapta în sine ar dura mult mai puțin decât toate aceste discuții uh, pe care le tot purtăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați oferit ocazia de a lua cuvântul în fața noastră azi. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, voi încerca să, să fac un rezumat al discuțiilor, nu este foarte simplu. Având în vedere că Comisia Europeană nu ne-a dat un răspuns uh, fundamentat. Noi am văzut că avem, uh, că există îmbunătățiri, ar fi fost foarte util să vină comisia cu câteva justificări, cu o fundamentare, um, să existe acolo justificări clare. În acest moment, Comisia PETI nu poate închide niciuna dintre aceste petiții. Ele trebuie să rămână deschisă. De asemenea, vom uh, aștepta până când uh, primim uh, o explicație fiabilă și ultimele știri în legătură cu situația, atât din partea Comisiei Europene, cât și de la autoritățile spaniole. Deci trebuie să adresăm uh, o scrisoare încă o dată a autorităților spaniole și să amintim Comisiei Europene să păstreze legătura strâns cu autoritățile spaniole până când pot să dea cartonaș alb ca să putem mergem mai departe de bună credință, dar trebuie să avem informații fiabile. Putem să facem asta? Da. Aveți cuvântul. Eu am o hârtie din partea comisiei care spune în legătură cu RIA, cu, cu estuarul uh, Bigo. Uh, nu monitorizăm în continuare pentru că se respectă obligațiile față de Uniunea Europeană în conformitate cu regulamentele și directivele. Acesta este documentul pe care l-am eu în față. Comisia de ce n-a spus nimic în legătură cu acest document? Pentru că dacă el este adevărat, am putea vedea altfel lucrurile în ceea ce privește situația stoarului Vigo. Eu l-am primit de la comisie pentru că l-am cerut. De ce nu ne informați? Pentru că Concluzia președintei a fost că le păstrăm deschise pentru că nu avem informații din partea comisiei, dar iată că eu am informații din partea comisiei. Vreau să invit comisia să răspundă, pentru că și eu am aici un rând în răspunsul dumneavoastră, Comisia Europeană a concluzionat că nu dorește să urmărească în continuare această petiție. Dar uh, nu am rezolvat toate problemele, deci vă rog să reclarificați poziția Comisiei Europene. Ne-ar ajuta foarte mult acest lucru. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, uh, Comisia a făcut uh, mai multe comunicate în legătură cu petițiile discutate aici și s-a explicat clar poziția Comisiei în această privință. În ceea ce privește stația de epurare din Vigo, Comisia a primit informații de la autoritățile spaniole care confirmau că această stație funcționează de câteva luni și uh, s-au uh, furnizat uh, eșantioane care confirmă că se tratează apele reziduale urbane conform uh, regulamentului privind uh, tratarea apelor menajere. Ehm, nu ne putem uh, pronunța în acest moment uh, în legătură cu informațiile pe care nu le avem până nu ehm, ni se transmit oficial și până nu le analizăm, nu ne putem prezenta. Ehm, în ceea ce privește stația de epurare din Vigo, Comisia are într-adevăr informațiile că s-au respectat obligațiile conform legislației europene. La fel, putem spune și despre estuarul Burgo și am clarificat acolo comisie, poziția comisiei. Mulțumesc. I am not intending to give open the debate again. I, will do nu vreau să dezbatem din nou, prin urmare procedăm în felul următor. Am uh, auzit declarația dumneavoastră, o avem și înscris, însă petiționarii ne oferă uh, informații noi. Prin urmare, dumneavoastră împreună cu autoritățile spaniole veți investiga dacă aceste uh, afirmații se susțin, apoi reveniți la noi și vom putea trata uh, petiția altfel. Deocamdată păstrăm petiția deschise și așteptăm uh, un răspuns din partea Comisiei Europene. Cred că trebuie să procedăm astfel. Vă mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc și petenților care au călătorit de departe din frumoasa Spanie Uh, vă salutăm țara de aici și uh, vă urăm uh, drum bun înapoi. Haideți să trecem acum la următoarea petiție. That doesn't happen often in this committee, but thank you very much. <laughs> Now, the, the next petition is, is... Următoarea petiție, 480, în legătură cu Interzicerea construcțiilor în zonele urbane cu spații verzi, o petiție înaintată în numele Comitetului pentru Cetățeni din Piața Darmi. Dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți discret pentru a putea da cuvântul petenților. Domnul uh, Diego Profidi are cuvântul. Le, let's ask the people from Spain to leave the room. Îi rugăm pe spaniol să părăsească sala uh, în liniște, fără să mai discute. Sau, mă rog, dacă doriți să rămâneți, puteți o faceți în liniște. Sunteți bineveniți să rămâneți. And now, Mr. Profili, the floor is to you. Aveți cuvântul, domnule Profili. Bun pomeriggio. Mi chiamo... Bună seara! Mă numesc Diego Profili și sunt primul semnatar al petiției în apărarea pieței uh, Darmi din Milan împreună cu alți delegați prezenți aici, uh, fac parte din uh, Comitetul Cetățenilor pentru Piața Darmi, care împreună cu alte uh, asociații din Milano, precum uh, Parco Piața Darmi, uh, Le Giardiniere, propunem uh, această petiție menită să protejeze locul istoric uh, Piața Darmi. E vorba de o zonă publică, abandonată acum, dar folosită până în urmă cu 20 de ani de armata italiană pentru exerciții militare. Are o suprafață de aproape 42 de hectare, se află pe versantul vestic al orașului, în linie directă la doar 5 km de centrul Milano e formată din aproape 35 de hectare de zone verzi reîmpădurite și de o serie de clădiri militare care datează din anii 30 și 40 ai secolului trecut, așa numitele barăci militare di Baggio. Ministerul Italian de Economie și Finanțe, prin intermediul unei proprii companii, Invimit SGR SPA, intenționează să vândă acest teren uh, unor cetățeni uh, privați. S-a identificat posibilitatea de a construi aproape 4.000 de unități imobiliare cu diferite scopuri. Această decizie a fost luată din 2014 fără a se, reali- a se realiza în prealabil uh, nicio formă de consultare publică cu cetățenii din Milano, și uh, ne participarea acestora la procesul de luare a deciziilor din teritoriu. Zona verde și habitatul uh, de biodiversitate creat în acest spațiu reprezintă rezultatul unui proces spontan de renaturalizare. E vorba de o zonă de pădure urbană cu floră și faună sălbatică, zone împădurite, zone umede, mlaștin cu plante acvatice, uh, broaște și diferite specii de păsări. 39 de specii de păsări, din care 34 sunt protejate de Directiva 2009-147 a Uniunii Europene. Există și o specie de amfibieni care sunt protejați de mm, Directiva Habitat 92-43. Într-o zonă mm, intens urbanizată, precum Milano. Reamintim aici Există doar 31,9 metri pătrați de spațiu verde pe fiecare pe cap de locuitor față de 94,6 în Barcelona, 133,6 la München, 154 la Stuttgart. Știm um, că un spațiu de acest tip uh, joacă un rol important uh, în compensarea oscilațiilor termice, este o oază de biodiversitate, are un impact asupra echilibrului hidrogeologic și asupra calității aerului. Această zonă are și o valoare istorică, antropologică și socială deosebită. A fost de altfel primul aeroport din Milano în 1914, aerodrom al inginerului Forlanini având um, barăcile militare pe rucheti aproape, um, această zonă reprezintă um, așa numita citadelă militară di Baggio, un loc istoric important în memoria cetățenilor din Milano. Există multe asociații și comitete, atât din Italia cât și internaționale, care promovează apărarea acestui uh, teritoriu. Vorbim aici de grupuri precum um, Comisia celor șapte primării, Legambiente, Salveamo il Paisaggio, uh, Liga Italiană pentru Protejarea Păsărilor, uh, World Wildlife Fund, printre altele. Luând um, recomandările Convenției Europene pentru um, peisaj și Mm, dispozițiile directivelor europene în uh, domeniul de mediu și pentru protejarea biodiversității, cerem instituțiilor Uniunii Europene să sprijine aceste inițiative cetățenești, cerând atât Ministerului uh, de Economie și Finanțe, proprietarul zonei, cât și municipalității din Milano care se ocupă de gestionarea acestui spațiu, ca piața de să rămână, să fie păstrată, pentru ca în acest fel să devină o oază naturală de biodiversitate, de biodiversitate, să fie clasificată de asemenea drept zonă specială de protecție pentru păsări și specii rare de anfibieni. Cerem ca Ministerul de Economie și Finanțe să redea în uh, folosirea publicului acest spațiu scoțindu-l din uh, uzul privat. Vă mulțumim uh, că ne-ați invitat astăzi aici, oferându-ne posibilitatea de a face acest denunț public. Sperăm că, și cu ajutorul contribuției dumneavoastră, piața Darmi să poată fi salvată, transformându-se în acest fel într-un nou spațiu public la, în Milano, un monument al naturii și al istoriei. Trebuie să salvăm piața Darmi. Multe mulțumiri! Mulțumesc și vă mulțumesc că ați uh, investit timp și implicare în această chestiune. Aș dori acum să invit Comisia Europeană să ne mai lumineze în legătură cu aceste chestiuni. Magdalena Pruno are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc petenților pentru informațiile pe care ni le-au oferit și pentru documentele scrise care au însoțit această petiție. Vom uh, evalua toate informațiile astfel oferite și vom uh, înainta apoi uh, comisiei o comunicare scrisă cât se poate de curând. Însă aș dori să fac două comentarii în baza unei valori preliminare a informațiilor pe care le-am primit. Mai întâi, se pare că proiectul sau proiectele cad sub incidența anexei 2 uh, a uh, uh, directivei cu privire la evaluările de impact. Proiectele care cad sub incidența acestei anexe necesită doar un screening în ceea ce privește evaluarea de impact, deci nu o, procedură de evaluare de impact uh, completă. Pentru astfel de proiecte, așadar, consultarea publică nu este uh, necesară în mod formal. Pe lângă asta, Aș dori să întreb uh, petenții dacă este posibil, doamnă președinte, să îmi clarifice două aspecte. Mai întâi, uh, nu reiese clar dacă aprobarea de uh, evaluare uh, pentru acest proiect a fost deja acordată. Uh, și apoi, în al doilea rând, ar fi bine să uh, clarificăm uh, prin ce uh, mijloace s-a făcut apel la, uh, acest, uh, la această inițiativă de proiect uh, și la care autorități competente. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul uh, uh, eurodeputaților. Leonora Evi mai întâi. Grazie, multe președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc semnatarilor acestei petiții. Este o petiție foarte importantă pentru că aduce aici, la Parlamentul European, la Bruxelles, o luptă istorică pentru cetățenii din, de la Milano și cei care locuiesc acolo. Milano e un oraș care suferă, suferă de pe urma unei calități aerului care lasă mult de dorit întreaga, de altfel în întreaga regiune Uh, din uh, apropierea orașului. Scoaterea acestei zone verzi din uzul public nu poate fi decât dăunătoare cetățenilor să ne închipuim că am uh, acoperit cu ciment o asemenea zonă care de-a lungul anilor s-a renaturalizat, unde natura și-a făcut, uh, și-a adus contribuția și a readus specii de păsări și amfibieni, zonă care s-a transformat într-un adevărat plămân verde pentru oraș, mi se pare că dă dovadă de o miopie acută. Sunt de acord cu cele prezentate de semnătarii petiției. Ne aflăm într-adevăr în fața unui spațiu verde care trebuie protejat deoarece este un bun public și asigură tuturora un aer mai bun, dar mai ales asigură unul din elementele atât de importante pentru Uniunea Europeană și anume biodiversitatea unul uh, din elementele aflate în permanent, uh, în permanent declin, din păcate. Trebuie să facem astfel încât o asemenea zonă să poată fi protejată, folosind uh, și elemente de peisaj, de pildă, reamintind de asemenea valoarea istorică și culturală a acelui spațiu. Eu cred că piața Darmi trebuie să găsească un sprijin în instrumentele uh, de planificare urbană. Pentru ca în acest fel să nu mai poată face obiectul unor inițiative care să la, ducă la betonificarea acestui spațiu. Eu cred că el trebuie să rămână ceea ce e astăzi, și anume un spațiu public, un spațiu verde, un uh, spațiu menit să protejeze biodiversitatea care și-a găsit, uh, și-a făcut din acel spațiu un cămin, E un spațiu care trebuie protejat, mai ales reamintind uh, memoria istorică a acestuia și uh, faptul că servește unui scop public și social. Nu înțeleg observațiile Comisiei Europene. De altfel, uh, fac o paranteză aici pentru a spune că nu uh, ne-a furnizat răspunsuri din luna mai 2018, așadar de luni bune și astăzi vine cu un uh, răspuns în doi peri uh, care mă surprinde și care de altfel face trimitere la o directivă spunând că aceste proiecte ar face obiectul doar uh, unei evaluări uh, inițiale, iată de ce nu ar fi necesară participarea publicului. Eu o să vă reamintesc că uh, în planificarea urbană primarul trebuie să-i ceară să le ceară cetățenilor avizul închei uh, făcând câteva recomandări. Aș dori ca această petiție să poată fi comunicată primarului orașului Milano, regiunii Lombardia, dar și celor trei ministere care, după părerea mea, sunt uh, implicate în sau ar trebui să fie implicate de plin în protejarea acestui spațiu, și anume Ministerul Mediului, Ministerul Patrimoniului Cultural și Ministerului de Economie. Mulțumesc! Thank you very much and you are actually anticipating. Mulțumesc. De fapt, anticipați ceea ce doream și eu să spun ca rezumat a celor auzite. Însă vreau să dau uh, înapoi cuvântul uh, uh, petentului pentru încă un minut maxim. Uh, pentru că încă mai avem o petiție de discutat cu privire la Brexit și trebuie să discutăm înainte să pierdem interpretarea astăzi. Deci foarte succint, dacă doriți. Dacă nu pot să rezum uh, eu, uh, fără să vă mai dau cuvântul. Uh, Mulțumesc! S-au prezentat o serie de proiecte pentru piața Darmi este la ora actuală în curs de desfășurare un plan de măsuri care prevede ca 290 de, mii de metri pătrați de suprafață urbanizată. E vorba de 50 de clădiri de 11 etaje care ar șterge pentru totdeauna un teritoriu, care am spus că e un adevărat uh, o adevărată bijuterie de biodiversitate aflată la doar 5 km de centrul orașului. Eu cred că, având în vedere contextul metropolitan al orașului Milano, e un spațiu unic. Iată de ce ne aflăm aici, iată de ce am înaintat această petiție. Noi am trimis municipalității Milano documente realizate cu aportul experților din sector, experți uh, de botanică, biologie și așa mai departe, care au scos în evidență toate aceste aspecte, dar uh, cărora nu li s-a dat curs. Da, în regulă. Bine, mulțumesc, mulțumesc. You very much for your contributions. Vă mulțumesc pentru contribuții. Dați-mi voie să uh, rezum. Firește, trebuie să păstrăm această petiție deschisă, trebuie să transmitem uh, scrisori uh, autorităților convenente, ministerilor, uh, pentru că știu că acum există un guvern nou cu noi miniștri și aceștia trebuie și ei să ia în calcul uh, aceste aspecte. Apoi, uh, Recomandarea către Comisia Europeană, sigur că da, așa cum s-a sugerat, vom transmite scrisori uh, uh, către Milan, către uh, regiunea Lombardiei și ministerilor. Asta putem face pentru a lămuri lucrurile. Văd că petentul este de acord cu noi. Foarte bine. Călătorie plăcută înapoi. Vă mulțumim că ați venit iar acum, haideți să trecem la uh, punctul uh, 10. Uh, drepturile cetățenești în contextul uh, Brexit. Am primit mai multe petiții, am organizat uh, și audiere în legătu- împreună cu Comisia Libe. Uh, clar, Parlamentul European a intervenit prin uh, iar eu personal uh, am cooperat uh, strâns uh, cu uh, uh negociatorul Brexit, domnul Michel Barnier, în ca și președinte de comisie. Uh, deci uh, am făcut tot posibil din partea acestei comisii pentru a ne asigura că Brexit este luat uh, în calcul și din perspectiva petițiilor care au fost înaintate atenției acestei comisii. Înainte să rezum, se pare că rezum acum lucrurile la începutul discuției, nu la sfârșit. Toate aceste petiții vor rămâne deschise, nu le vom închide, nu închidem nicio petiție legată de Brexit, uh, le monitorizăm, uh, uh, analizăm situația în fiecare zi, situația rezultată respingeri, rezultate pe urma respingerii acordului de Brexit de către Parlamentul Britanic. Cam acesta este contextul în care funcționăm, însă întotdeauna este bine să discutăm lucrurile mai în detaliu. Primar dau cuvântul uh, petentei, doamna Fiona Godfrey, și o rugăm să se limiteze la 3 minute dacă ar putea. Ar fi excelent, pentru că dacă nu, uh, pierdem interpretarea. Interpreții pleacă la ora 18 și 30 de minute fix. Deci vă rog să fiți cât se poate de succintă pentru ca apoi să putem asculta ce au de spus colegii și comisia. Aveți cuvântul. Voi face tot posibilul să mă rezum la 4 minute, nu la 3. Deci e clar, există 2 milioane de cetățeni britanici uh, care trăiesc în Europa și numele lor mulțumesc pentru ocazia de a mă adresa Comisiei dumneavoastră și Parlamentului uh, în legătură cu această chestiune care vizează Brexitul. Înainte de negocieri ni s-a promis de către Theresa May și de către Michel Barnier uh, că acești cetățeni pot să își exercite dreptul la liberă circulație între Regatul Unit și Uniunea Europeană a celor 27 și că aceste lucruri nu se vor schimba. Însă încă, după o săptămână de incertitudine la Westminster, încă nu suntem uh, siguri că lucrurile vor sta așa. Uh, cetățenii care s-au uh, bazat pe drepturile care reieșeau de pe urma statutului lor de membru al Uniunii Europene sunt acum îngrijorați. Modul în care vom fi tratați va transmite un semnal pentru viitor legat de cum vede Uniunea Europeană drepturile cetățenilor săi. Unde suntem acum? Există un acord respins cu un capitol pentru drepturile cetățenești, un capitol departe de a fi perfect, după cum știți și dumneavoastră. Uh, cetățenii britanici uh, sunt privați de niște drepturi legate de libera circulație în Uniunea Europeană, uh, în baza acestui capitol, un aspect esențial pentru majoritatea dintre noi. Însă se pare că acest acord a murit la Londra și dacă eforturile unor uh, uh, parlamentari britanici nu dau uh, rezultat în următoarele săptămâni, uh, uh s-ar putea ca Marea Britanie să plece fără acord din Europeană. Un aspect absolut catastrofic pentru cei care uh, sunt britanici și trăiesc în uh, Europa. Mai sunt 60 de zile până uh, la Brexit și doar câteva state au uh, publicat detalii legate de modul în care intenționează să ne protejeze drepturile. Deci, după părerea noastră, nicio țară nu a publicat uh, vreo lege care să se asigure că vom rămâne uh, legal rezident rezidenți în aceste state după sfârșitul lui martie 2019. Am înțeles că câteva state vor să facă acest lucru în această săptămână. Ne interesează să vedem detaliile, însă um, ne interesează să auzim și din partea celelalte state cum vor sta lucrurile. Fiecare țară, practic, ne va trata în mod diferit, așa cum uh, um, consideră. Unele uh, se vor baza pe drepturile care vizează cetățenii statelor terțe. Unele state au perioadă de tranziție de 15 luni, altele de 3, unii oferă ceva la mijloc. Cetățenii britanici în anumite state vor avea drepturi ca și cetățenii Uniunii Europene pe durata tranziției, alții vor păstra doar o parte din drepturi sau în alte state nici, unii, nici unele unele state vor crea discriminare și confuzie. Și pe deasupra ni se tot uh, spune că drepturile noastre vor depinde foarte mult uh, de uh, modul în care Marea Britanie tratează cei 3 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene care trăiesc acolo. Înțelegem acest punct de vedere. Însă dați-mi voie să vă spun că această abordare nu ne umple de încredere. În negocierea uh, unui set de do- unor seturi diferite de drepturi, 27 la număr, uh, Uh, nu vor asigura respectarea acestor drepturi pentru, sta- uh, pentru cetățenii britanici, mulți dintre ei poate uh, locuind sau muncind în mai multe state membre ale Uniunii Europene. Riscăm să ne pierdem contribuțiile la pensie, contribuții făcute cu bună credință pe durata în care Marea Britanie a fost membra Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să ne gândim puțin la copiii noștri care sunt cetățeni britanici, eh, care au crescut eh, eh, în țările Uniunii Europene s-ar putea să le fugă pământul de sub picioare. uneori, statele oferă drepturi unui frate într-o familie, nu tuturor fraților. Uh, deci uh, trebuie să existe niște prevederi pentru protejarea drepturilor acestor cetățeni. Uh, în curând urmează alegerile europarlamentare. Veți solicita votanților să aibă din nou încredere în dumneavoastră, să-și păstreze această încredere și să continue să susțină proiectul european. Nu există susținători mai mari pentru acest proiect decât cetățenii britanici care trăiesc în statele Uniunii Europene. Noi am părăsit cea mai eurosceptică țară din Europeană și ne-am exercitat dreptul la liberă circulație populație, iar acum uh, plătim uh, prețul. 60% dintre noi și-au pierdut dreptul de vot în Regatul Unit. Uh, cei care nu au parteneri britanici uh, s-ar putea să nu mai poată să trăiască niciodată în țara noastră de origine. Nu ne uh, considerăm uh, a fi cetățeni uh, venind de nicăieri, uh, ci ne-a plăcut să fim cetățeni britanici în uh, Uniunea Europeană. Noi uh, alegem Uniunea Europeană, dar oare ea ne va alege pe noi? Deci britanicii din Europa ar dori să vă roage următoarele. Dacă nu există vreun acord, haideți să păstrăm uh, textul legat de uh, cetățeni și drepturile lor din acordul eșuat și să îl uh, susținem. Oferiți-ne protecția dată de tratatele internaționale, pentru că dacă nu ne bazăm pe Uniunea Europeană, cine se poate baza și dacă nu ne putem baza acum pe Uniunea Europeană, atunci când? Acesta este momentul dumneavoastră pentru a ne demonstra că Uniunea Europeană este Uniunea Cetățenilor și nu doar un club al statelor. Vă rog să profitați de acest moment până nu este prea târziu, vă rog. Vă mulțumesc! Uh, mulțumim foarte mult, doamnă președinte, mulțumim pentru eforturile și timpul pe care le alocați uh, acestei probleme. Oricum, înțelegem uh, foarte clar situația dumneavoastră. Monique Hawkins este și dânsa invitată să ia cuvântul. Vă rog să fiți succintă, să nu repetați nici măcar un cuvânt din ceea ce tocmai s-a spus pentru a termina la timp, adică 18 și 30 de minute, pentru că după aceea nu vom mai avea interpretare. Mulțumesc pentru ocazia de a mă exprima numele celor 3 milioane de britanici. Acum aproape 2 uh, ani, cu o săptămână înainte de această petiție, am făcut parte dintr-o delegație comună a britanicilor din Uniunea Europeană care au fost invitați să se întâlnească cu Michel Barnier. Iar la acea întâlnire dânsul ne-a explicat uh, că nimic nu este supus acordului până când nu este supus acordului. <laughs> Deci uh, uh am uh, fost surprinși că uh, acum uh, suntem uh, prizonieri și se cere o răscumpărare pentru noi regatului uh, britanic. Ne-am petrecut ultimii ani luptându-ne pentru a ne păstra drepturile cetățenești. Eu mă gândesc mai ales la libera circulație în Europa. Am solicitat mereu că acest drept al nostru ar trebui apărat. Noi, uh, practic, credem că Uniunea Europeană și Marea Britanie ar trebui să se pună de acord să, uh, acord, să adopte uh, un capitol special pentru drepturile cetățenești uh, uh, în orice fel de acord sau chiar dacă nu va exista un acord. Doar astfel uh, uh putem avea cu toții protecție oferită de tratatele internaționale mai degrabă decât de legislația uh, internă. Uh, 3 uh, milioane de oameni, dacă nu au beneficiat de protecție, uh, tot, uh, toate acestea vor avea ca, consecințe catastrofale. S-a publicat un document de politică de către Marea Britanie în decembrie, ce se, se întâmple cu noi în cazul în care nu va exista vreun acord. Practic, dacă nu există acord, uh, Marea Britanie spune că nu poate lupta pentru drepturile noastre. Eu voi putea oare să-mi aduc mama în uh, Regatul Unit pe viitor, uh, dacă nu există acord? Regatul Unit mi spune că nu. S-a publicat această lege a imigrației de către Regatul Unit în decembrie și, practic, se limitează libera circulație. Orice articol legat de libera circulație din acquis comunitar este șters acum din legislația britanică și ne vom supune unor reguli uh, ca orice imigrant uh, obișnuit. Toate aceste reguli pot să fie schimbate, însă fără implicarea Parlamentului uh, și asta în următorul context pot să vă dau un exemplu. aceste reguli au fost deja schimbate în ultimii ani de 65 de ori. Dacă cineva din Parlament nu descoperă ceva anormal în aceste inițiative, pur și simplu textele acestea devin literă de lege s-ar putea să ajungem uh, la o situație scandaloasă de deținere ilegală sau deportare a cetățenilor uh, britanici din Uniunea Europeană. Noi avem uh, nevoie de protecție la nivel de tratate internaționale pe toată durata vieții. Cetățenia europeană nu mai are sens dacă 3 milioane de cetățeni dintr-un stat care se retrage sunt lăsați în voia sorții, la latitudinea statului respectiv, câtă vreme drepturile le sunt pur și simplu retrase. Noi vă solicităm nevoastră, Parlamentului European să exercitați orice influență ați putea avea pe lângă cei 27 de uh, șefi de state din Uniunea Europeană pentru uh, a putea mandata Comisia să uh, abordeze Regatul Unit pentru a avea un acord legat de drepturile cetățenești în baza legislației existente articolului 50. Chiar dacă articolul 50 este extins, ne dorim același lucru. Uh, Aș dori să fac apel la dumneavoastră să continuați să vă exercitați influența pe care o aveți pentru a asigura uh, drepturile pline de liberă circulație pentru uh, prietenii dumneavoastră britanici, dacă, pentru că dacă Uniunea Europeană poate să facă ceva, poate măcar să facă atât. Mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult! Acum uh, vreau să invit Comisia, Comisia Europeană, Domnul Armand, știu că purtăm, uh, e un subiect delicat, discutăm zi de zi cu domnul Barnier, nu vă simțiți nevoit să ne informați în amănunte, doar succint. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră încurajatoare. Am să fiu succint, ar fi foarte mult de zis, dar suntem uh, conștienți de neliniștea celor care doresc să-și exercite dreptul la libera circulație în UE, gândind că se vor bucura, care se gândeau că se vor bucura de aceste drepturi pentru totdeauna. Și având în vedere cum stau lucrurile la ora actuală și um, având în vedere efortul guvernului britanic, înseamnă că toți aceia care se bucură acum de libera circulație vor deveni resortisanți ai țărilor terțe în momentul în care se va concretiza Brexit. Noi am făcut uh, tot ce ne stă în putință pentru a reduce la minim impactul pe care Brexitul va avea asupra celor 4,5 milioane de cetățeni vizați. A fost întotdeauna o prioritate pentru Comisie și s-a aflat în centrul mandatului pe care l-am primit mandatul pentru negocieri încă din uh, prima zi am făcut o rezoluție referitoare la drepturile cetățenilor pe baza căreia să se negocieze orice relație viitoare. Am ajuns la un acord de principii cu Marea Britanie în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor afectați care s-a tradus în uh, proiectul de acord de retragere votat în noiembrie. Noi am dat dovadă de transparență de-a lungul întregului proces. Am uh, simpatizat cu acest uh, cetățen cu care am păstrat legătura acum. În ce privește acordul de retragere, ne-am concentrat asupra obiectivului de a putea să le permitem acelor cetățeni care dori, doresc să-și exercite liberta, dreptul la liberă circulație să continue să își aibă domiciliul unde îl, și-l află și să își continue traiul până la data care va formaliza retragerea. Acordul asigură dreptul la reședință pentru aceste persoane, dreptul um, la ocupare, dreptul la tratament, la egalitate de tratament și la sprijin de la Securitatea Socială. Există o serie de dispoziții din acordul de retragere care se asigură că aceste drepturi vor putea fi executate. Bineînțeles, planează incertitudinile pe care le cunoașteți cu toții, Principalul obiectiv al domnului Barnier a fost întotdeauna asigurarea drepturilor cetățenilor. Acum, fi spuse toate acestea, uneori auzim că ar trebui să recurgem la încheierea unui mini-acord privind drepturile cetățenilor pentru a proteja aceste drepturi, dar noi credem că cea mai bună modalitate pentru a-i proteja, de a-i proteja pe acești 4,5 milioane de cetățeni este să ajungem la un acord de ansamblu Putem face acest lucru, după părerea noastră, nu, ac- ne, nu acceptând eșecul acestor uh, negocieri. Marea Britanie a scos în evidență că, în cazul uh, lipsei unui acord, drepturile acestor cetățeni vor fi oricum respectate. În ce privește Uniunea Europeană, după cum bine știți, Comisia a precizat în noiembrie, pe 30 noiembrie și în decembrie, că va fi în favoarea unei abordări uh, generoase în statele membre, în cazul uh, lipsei unui acord. Dar dacă nu ajungem la un acord, atunci fiecare parte va trebui să ia măsuri unilaterale. Ambele părți au, speciz- au specificat că vor lua uh, măsuri generoase, dar nu putem preciza anume ce, uh, în ce vor să se vor traduce. Nu vrem însă deocamdată să luăm în calcul uh, posibilitatea că nu se va ajunge la un acord. Sperăm să putem totuși ajunge la o înțelegere pentru o ieșire ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Mulțumesc, sună un pic ca după noi potopul. Dau cuvântul colegilor Jude înainte de toți. Mulțumesc! Înainte de toate, aș dori să amintesc că cei 3 milioane de cetățeni britanici din Uniunea Europeană și campania demnă pe care au purtat-o în ultimii doi ani în acest context de neliniște care e în continuare greu de asimilat pentru foarte mulți oameni și din păcate cred că prea mulți oameni din Marea Britanie încă nu înțeleg care e impactul psihologic al deciziei pe care oamenii au luat-o în 2016, ce impact are asupra sănătății, asupra vieții oamenilor, asupra planurilor lor de futur, de viitor. Așa că doresc să-mi exprim aprecierea față de acești cetățeni care au uh, luat o inițiativă în acest sens. Timpul trece, nu mai avem foarte mult timp până pe 29 martie pentru a face ceva. Iată de ce, după ce am ascultat în această după-amiază pe premiera noastră, spunând că planul B e planul A și planul A e planul B și că nu a făcut nicio modificare la adresa propunerilor sale, în ciuda unei înfrângeri monumentale în Camera Comunelor, cred că eu, celelalte 27 de state membre trebuie să dea dovadă de maturitate, să fie adulții care își asumă responsabilitatea aici. Colegii, împreună cu colegii britanici din alte partide am uh, trimis o scrisoare domnului Verhofstadt, domnului Juncker și domnului Tusk, cerând ca celelalte 28 de state membre să vină cu o garanție unilaterală de respectarea drepturilor cetățenilor britanici din Uniunea Europeană, pentru ca în acest fel să oblige Marea Britanie să facă același lucru pentru cetățenii europeni din Marea Britanie. Costul uh, pe care va presupune Brexit e unul uh, distrugător pentru foarte mulți oameni. Trebuie să punem pe locul întâi oamenii în acest scurt timp pe care mai avem la dispoziție. Mă tem însă că țara mea și guvernul aflat la conducerea ei nu vor da dovadă de suficientă maturitate, așa că fac apel la Uniunea Europeană la adresa liderilor care se află în fruntea acestor negocieri să-și asume răspunderea acestui moment unic în istorie în care ne găsim și să pună înainte de toate drepturile cetățenilor, pentru că e vorba de a dovedi valoarea și importanța proiectului european în care eu cred cu tărie și pentru care voi continua să lupt. Dar nu putem să, dacă nu putem însă să ne apărăm cetățenii, atunci, într-adevăr, cam dat de belea. Claire Moody. Mulțumesc. Cred că um, veți primi din partea noastră observații asemănătoare cu cele făcute de Jude. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor pentru campania excelentă și, de asemenea, dumneavoastră, doamnă președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru rolul dumneavoastră la conferința președinților de comisie. Știu că ați uh, sprijinit în repetate rânduri uh, inițiativele în acestea. Ca reprezentanți uh, ai Marii Britanii primim cu toții scrisori din partea cetățenilor care uh, provin din regiunile noastre care trăiesc acum în alte țări din Uniunea Europeană sau uh, scrisori din partea cetățenilor europeni care trăiesc în regiunile noastre. Sunt uh, povești uh, cutremurătoare pe care le citim în uh, multe din aceste scrisori referitor la cum uh, acești oameni și-au văzut zdruncinată viața în urma uh, a ce se întâmplă cu Brexit. Este absolut esențial să luptăm pentru acești oameni, să fim glasul lor. Acești oameni trec printr-o situație cu care nu sunt absolut uh, de acord, dar uh, la care se văd supuși fără alternativă. Având în vedere tot ce se întâmplă la Westminster în această după-amiază, cum spunea Jude că planul A s-a transformat în planul B și planul B înapoi în planul A fără nicio modificare, practic, în urma acestei înfrângeri istorice. Acum este absolut necesar pentru Uniunea Europeană să facă ceea ce trebuie pentru cetățenii europeni, pentru acei cetățeni care cred în ideea Europei. Repet cele spuse deja de Petenț și de Jude, care a luat cuvântul mai devreme, a venit acum clipa ca Uniunea Europeană să dea dovadă de curaj să își apere convingerile și să își asume angajamentul față de acei cetățeni de a le apăra drepturile de pline de care beneficiază acum. Mulțumesc, mai avem încă patru minute. Mulțumesc interpreților. După aceea uh, puteți pleca pentru că oricum mare majoritate vorbim engleză și la 6 și 35 vom continua. Eu pot continua, dacă vreți, pentru a înregistra în procesul verbal observațiile dumneavoastră. Doamna Scott Cato, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc interpreților, apreciez, am să fiu succintă pentru a nu ocupa prea mult timp. Aș dori și eu să reiau afirmațiile colegilor mele de mai devreme. Vă mulțumesc pentru efortul depus uh, în această situație. Vreau doar uh, să critic cele spuse de reprezentantul comisiei. Înțeleg că nu reprezentați pe domnul Barnier, dar uh, aș aprecia dacă puteți să-i transmiteți faptul că ne confruntăm cu o situație în care avem nevoie asemănătoare și avantaje potențiale de ambele părți. Cred că toată lumea are de câștigat și nimic de pierdut pur și simplu împăcând nevoile acestor cetățeni și punându-ne de acord asupra unor condiții asemănătoare pentru cei care uh, rămân în Marea Britanie uh, și cei care rămân în Uniunea Europeană. Nu înțeleg de ce nu, pentru că E absolut aberant să îi ținem ostatici pe cetățeni pentru a ne asigura că ajungem la un acord. Cred că ar trebui să fie clar încă de la început că cetățenii sunt oameni și au dreptul uh, la a-și vedea interesele apărate și că cetățenii britanici vor continua să fie cetățeni europeni în afara Marii Britanii și cetățenii europeni în continuare își vor vedea drepturile apărate în Marea Britanie. E un lucru care ar fi trebuit să se întâmple deja acum trei ani. Mulțumesc foarte mult, doamna Ward. Mă bucur că avem această comisie. Eu nu fac parte din ea, dar de multe ori am auzit cum uh, oamenii vin și își prezintă experiențele, experiențele cu de multe ori și oferă soluții. Și asta e foarte important. Uh, nu e vorba doar de faptul că oamenii sunt victime neputincioase, ci și că vin cu soluții. Ideea unei garanții unilaterale pe care ar putea să o ofere Uniunea Europeană e importantă. Eu am trimis, de altfel, o întrebare în scris lui Donald Tusk în 2017. Atunci era destul de distant. E un lucru pe care, de care a vorbit uh, timp îndelungat mulți oameni nu venim neapărat cu o idee nouă. Venim cu o propunere care deja a fost discutată la cel mai înalt nivel. Iată de ce mă bucur că s-a trimis recent acea scrisoare. E vorba însă de presiune suplimentară din cea deja exercitată asupra oamenilor în ultimii ani. În ultimii ani. Din punctul meu de vedere, dacă îmi permiteți, Pot să vă spun că dacă există o persoană care crede că drepturile sale nu sunt protejate în acest uh, proces, înseamnă că e vorba de un proces suplimentar. Eu am înțeles că um, copiii din uh, căminele de copii nu vor fi protejați de acest acord is that the particular circumstances of family Am înțeles că circumstanțele familiilor sunt atât de diferite încât nici măcar nu ne putem închipui cât de complexe ar putea să fie viețile oamenilor. Dar, după cum spuneam, chiar dacă drepturile unei singure persoane nu sunt protejate, e o persoană în plus. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu se află într-o situație vulnerabilă unde drepturile sale să nu fie protejate.